Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir, die Vorsitzenden des Ausschusses für Dragi colegi, stimați membri ai uh, comisiilor CONT și LIBE, ne bucurăm foarte tare că sunteți astăzi aici la reuniunea comună a celor două comisii parlamentare. E vorba de protejarea intereselor financiare uh, Uh, ale Uniunii Europene și iată, Comisia a venit cu o propunere legislativă în acest sens. Avem uh, doi raportori reprezentând cele două comisii cu drepturi egale. Vreau întâi de toate să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Nu sunt observații. Vă spun uh, că avem parte de interpretare, că reuniunea se transmite public, e transmisă pe internet. Și trecem la punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 22 ianuarie 2014. Sunt uh, amendamente? Nu. Și atunci trecem direct la lucrări. Se consideră că procesul verbal se adoptă și putem direct să trecem la lucrări, la punctul 4. Însă, înainte de toate, îi dau cuvântul colegului meu de la Comisia Libe. Domnul Lopez Aguilar renunță la observ- la observațiile preliminare și preferă să dăm cuvântul raportorilor. Așa că mai întâi, raportor de la cont este doamna Ingeborg Gresle și o rugăm să ne facă o prezentare. Mulțumesc. Vreau să-l salut pe coraportor. Avem 100 amendamente, 24 în propriul nostru raport, restul de la colegii de la cont și de la LIBE. Ieri am avut o primă reuniune cu raportori din umbră și cu bucurie am constatat că n-a venit nici unul la reuniune. Pare să nu existe nicio problemă ce trebuie discutată cu noi, așa deduc. Cei doi raportori vor propune o linie comună care să se orienteze în funcție de elementele cheie din raport. Deci vrem uh, să ne referim la uh, TVA, la sancțiuni minime, la sancțiuni maxime, Asta este linia pe care o vom uh, urmări și la, pe lista de vot. Nu vom accepta amendamente contrare. Noi vrem să includem taxa pe valoare adăugată în sfera de aplicare a directivei și vrem uh, pedepse minime și pedepse maxime. Mai sunt câteva elemente adiționale, dar foarte puține pe care le acceptăm în text pentru că dacă vrem o plus valoare pentru această directivă, atunci nu ne punem problema extindere, extinderii PIF, uh, adică a protecției intereselor financiare, uh, către alte domenii. Și mai avem și câteva propuneri de compromis care au fost distribuite ieri, pe care vi le vom pune oricum la dispoziție tuturor. Nu știu dacă doamna Weber e aici, am fi vorbit uh, cu ea din cauza amendamentelor depuse pentru că nu știm exact cum să le interpretăm. Și atunci căutăm un contact bilateral. Deci, noi avem o direcție, o linie directoare comună, avem o listă de vot pe care vrem să o structurăm în funcție de această linie directoare și așteptăm uh, cu nerăbdare să putem pune la dispoziția tuturor lista de vot, dar mai întâi trebuie să discutăm cu doamna Weber ca să clarificăm niște lucruri. Suntem de acord că nu suntem de acord în ceea ce privește temeiul juridic. Cont consideră că uh, trebuie să se aplice un articol, libe altul, și Eurojust uh, consideră că e important articolul 15 cu 1. Dar acesta, vreau să vă spun, este singurul element uh, pe marginea căruia nu suntem de acord. Nu vom face o recomandare comună de vot pentru temeiul juridic, dar pentru restul da. Deci fiecare grup politic, fiecare grup de lucru trebuie să vadă uh, ce acceptă și ce nu. Mai multe, la ora actuală, nu pot să vă spun, cam atât din partea mea. Vreau doar să mulțumesc pentru, într-adevăr, buna cooperare. Președintele, Mulțumesc foarte mult, doamnă Gresle. Dau acum cuvântul președintelui Libe. Dank. Vielen Dank. <laughs> And good morning. Good morning everybody. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Colega noastră, doamna Gresle, a subliniat acest lucru pe drept cuvânt. Am cooperat foarte bine împreună, am avut o cooperare fructuoasă. Acum uh, trebuie să examinăm uh, amendamentele la acest raport privind protecția intereselor financiare ale Uniunii. Deci, dar înainte de toate, haideți să punem accentul pe această cooperare foarte bună între coraportori. După aceste uh, dezbateri prelungite, am reușit totuși să ajungem la o viziune comună care se oglindește în acest proiect de raport pe care l-am întocmit cu toții. Deci, vă propun acum să nu ne oprim uh, să luăm fiecare amendament în parte, ci să ne referim la aspectele, la punctele cele mai importante, la blocurile cele mai importante care trebuie evidențiate în această fază. E clar că am reușit totuși să ajungem la o poziție comună în ceea ce privește frauda de TVA amendamentele 35 până la 38, 39 și 50. Uh, uh, Alte amendamente au fost uh, înaintate pentru a elimina veniturile, deci pentru a scoate din sfera de aplicare a directivei veniturile care provin din astfel de activități. Deci e clar că frauda de TVA trebuie să intre în sfera de aplicare Apoi, în ceea ce privește dreptul statelor membre de a aplica uh, sancțiuni mai stricte, aici uh, suntem gata să dăm dovadă de compromis, de spirit de compromis pentru a ne asigura că în legislația națională există competențe uh, atot cuprinzătoare, deci aici suntem gata să acceptăm textul de compromis, la fel și în ce privește protecția eficientă și echivalentă deci uh, uh, tot ce ține de această clauză, um, apoi um, evitarea uh, intenționată a unei obligații. Doamna Gresle a propus o formulare pentru un amendament de compromis pe care noi o amendament pe care noi îl acceptăm, amendamentele 57 până la 59 și 61 Iar în ceea ce privește eliminarea sancțiunilor uh, minime, e miezul problemei, uh, e vorba de dreptul penal și de criminalizarea acestor infracțiuni. Uh, deci Parlamentul European pentru prima dată activează sau acționează în calitate de actor în acest drept, drept penal. Bineînțeles că suntem cu toții conștienți de diferențele între sistemele juridice dintre statele membre și cât de mari sunt aceste diferențe care trebuie să fie depășite sau apropiate, să zicem, pentru a ajunge la o abordare generală în ceea ce privește sancțiunile minime și definiția infracțiunilor penale, am respectat totuși principiul că trebuie totuși să existe o trimitere la aceste sancțiuni minime în acest uh, raport De asemenea, există un uh, dezacord uh, mm, la care am ajuns totuși la un acord în ce privește rolul pe care Eurojust uh, trebuie să-l joace, dar în fine, în ceea ce privește amendamentele 96 până la 100 din textul Comisiei, noi am hotărât să încercăm să ajungem la un compromis. Doamna Gresle v-a explicat poziția noastră. Deci încercăm să includem uh, cât mai multe uh, dintre amendamentele care au fost înaintate în text. Deci, încă o dată, aș dori să-mi exprim uh, recunoștința pentru munca în comun pe care am desfășurat-o. Deci, iată, încă o dată avem o dovadă că, în ciuda procedurilor împovărătoare, cu care ne confruntăm, pentru că regulamentul de procedură al Parlamentului nu este tocmai simplu, din păcate, um, există mai multe comisii uh, numite pentru un text și ne uh, obligă să facem eforturi uh, um, insuportabile pentru a ajunge, pentru a rezolva toate aceste chestiuni complexe de procedură cu consecințe importante. Totuși, iată că am reușit să obținem un rezultat satisfăcător, să ne bucurăm și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim celor doi co-raportori. Plecăm de la premisa că se va declanșa o mare dezbatere politică. Astăzi uh, vom analiza fiecare amendament, vom evalua fiecare amendament, asta e prevăzut în ordinea de zi. Dacă sunt intervenții din sală, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sure that I understood that... Aș dori să mă asigur că am înțeles bine ce au spus coraportorii, respectiv că am obținut un acord, ați ajuns la un acord pentru schimbarea temeiului juridic. Uh, deci se va adopta articolul 83, da sau nu? Uh, de la început am ajuns la concluzia că e bine să uh, clarificăm situația deci, chiar de la început, din capul locului, am acceptat că pentru Comisia de Control Bugetar e mai bine să respecte uh, temeiul juridic 325 și pentru Comisia Libe să respecte articolul 83, deci ca temei juridic. Deci, fiecare comisie are un temei juridic diferit. Da, deci uh, ați ajuns la un acord uh, respectiv că trebuie să nu fiți de acord. Îmi pare rău, eu vin de la Comisia Libe. Uh, încerc să înțeleg și eu ce se întâmplă aici și ce ne privește pe noi. V-am ascultat cu mare atenție și am încercat să înțeleg care este poziția cu privire la sancțiunile minime. Din câte am înțeles, ați ajuns la un acord, uh, respectiv că sancțiunile minime să figureze încă în text, pentru că dacă așa este, atunci e o problemă majoră pentru verzi. Și mm, cred și dumneavoastră a spus acest lucru în introducere că e vorba de un drept penal care este în construcție. Deci că nu ar trebui să avem acest principiu al sancțiunilor minime peste tot în Uniunea Europeană și deci că nu e momentul acum să introducem uh, acest principiu din câte am înțeles, ați ajuns la un compromis, dar nu știu dacă noi îl putem sprijini sau nu din această cauză. Și acum, uh, a treia observație și ultima din partea mea, problema uh, fraudei uh, de TVA. Aici încă nu avem o poziție foarte clară. Încerc eu să-mi fac o părere personală. Deci pentru mine e trebuie să fie clar. Deci dacă includem trauza, uh, frauda de TVA în această propunere, asta înseamnă că procurorul european ar trebui să se ocupe de orice caz de fraudă de TVA și deci că nu, uh, uh, nu uh, pro, uh, procurorii naționali să facă, pentru că astfel ar fi o povară pentru procurorul european și de deci statele membre nu ar mai fi uh, încurajate să combată acest tip de fraudă. Aș dori să mă, să, să-mi aduceți o clarificare, pentru că vreau să ne asigurăm cu adevărat că luptăm împotriva fraudei de TVA, dar trebuie să ajungem la o proporționalitate uh, între nivelul european uh, și nivelele naționale, pentru că 1% merge acum uh, la bugetul european și 99% la bugetele naționale. Deci v-aș fi recunoscătoare dacă mi-ați aduce câteva lămuriri pentru că știu că colegii din grupul meu doresc să depună amendamente tocmai pe această temă a fraudei de TVA. Mulțumesc, uh, uh, doamna Sargentini. Domnul Pratkovski are acum cuvântul. Mulțumesc. Uh, aș dori ca în contextul acestei directive să Susțineți amendamentele 35, 36, 37, 47 și 50. Aș dori în primul rând să mă refer la temeiul juridic, articolul 113 din uh, TFUE, în care se spune că toate uh, problemele sau toate chestiunile legate de TVA sunt de competența Consiliului. Dacă alegem un alt temei uh, juridic, atunci uh, contravenim principiilor din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, chiar dacă sigur că există o legătură între frauda de TVA și bugetul Uniunii Europene. Dar această legătură nu justifică um, deci ca sfera de aplicare a acestei directive să vizeze toate fraudele de TVA de pe teritoriul întregii Uniunii Europene, având în vedere că formula de calcul pentru TVA este foarte complexă deci este la inițiativa Comisiei Europene și nu se bazează pe uh, date întotdeauna foarte corecte. Sigur că e în interesul nostru să combatem uh, cât mai puternic fraudele de TVA, dar trebuie să înțelegem că până la urmă e vorba de o problemă legată de codul penal și nu trebuie să uităm că încă un uh, alt aspect Uh, deci nu trebuie să combatem numai fraudele de TVA, uh, ci să nu uităm uh, faptul că orice tip de fraudă are efecte nefaste asupra bugetului Uniunii Europene. Dar dacă combatem doar frauda de TVA, nu înseamnă neapărat că bugetul Uniunii Europene va avea foarte mult de câștigat. Articolul 86 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene definește sfera, deci, um, mm, competențele și dacă se ține cont de interesele financiare din directiva TVA, atunci uh, uh, competențele Parlamentului European vor fi extinse, dar aceasta contravine uh, stipulărilor din directivă. Pe de altă parte, nu putem să spunem că tot ce ține de uh, combaterea fraudei de TVA ține exclusiv de uh, competențele Uniunii Europene și ale Parlamentului European. Deci, nu, tratatele uh, um, uh, sunt gardianul uh, acestor interese ale Uniunii Europene. Cred că dacă această directivă va fi, va fi promulgată în forma sa actuală, uh, tribunalele europene vor fi uh, inundate de un oian de uh, plângeri. Deci vă rog încă o dată să țineți cont de sugestiile mele. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din partea comisiei noastre. Se pare că nu. Atunci aș dori să dau cuvântul reprezentantei Comisiei Europene de la DG Just, uh, doamna Schröder. Uh, bun venit din partea uh, noastră și domnului Kuhn de la OLAF. Aș dori să ne prezentați poziția instituțiilor dumneavoastră. Deci, își, îi dau cuvântul doamnei Schroeder. Vă rog. Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, celor doi raportori, dar și tuturor celorlalți eurodeputați pentru amendamentele lor la această propunere pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii. Într-adevăr, procesul a fost complicat dar considerăm că avansăm bine. Acum am ascultat cu atenție ceea ce au avut de spus cei doi raportori și aș spune că noi la Comisie suntem destul de mulțumiți de rezultat, mai ales de faptul că se vor găsi compromisuri în legătură cu elemente care sunt cruciale din punctul de vedere al Comisiei, adică, în primul rând, faptul că Parlamentul a hotărât să sprijine definiția Comisiei uh, privind uh, uh, infracțiunile. Comisia a prevăzut și extinderea domeniului de aplicare. Este o evoluție bună din punctul nostru de vedere. Un al doilea element important este regimul sancțiunilor. Suntem să nu uităm în domeniul dreptului penal, dar totuși, în funcție de experiența cu astfel de infracțiuni, considerăm că e nevoie de un regim de sancțiuni. De aceea ne bucurăm că există un acord între, cele doi, acordori, între cei doi raportori în ceea ce privește sancțiunile minime și maxime știu că este o chestiune sensibilă, dar propunerea în, uh, așa cum este în momentul de față este un punct bun de plecare pentru viitoarele triloguri cu um, președinția Consiliului, Parlamentul și, bineînțeles, Comisia ca facilitator al negocierilor. Nu s-a, limit, nu s-a menționat limita de timp, dar am înțeles din amendamente că există acord între cele două comisii pentru a sprijini Comisia în eforturile sale de a avea pentru prima dată reguli clare și previzibile privind limitările în timp uh, pentru aceste infracțiuni și, după părerea noastră, și acesta este unul dintre elementele principale ale propunerii pentru a evita ca infracțiunile să nu fie urmărite și apoi să nu, mai, uh, să nu se mai poate da sancțiuni din cauza trecerii timpului. Știm că în trecut au existat probleme și de aceea ne bucurăm că există astfel de amendamente. Cu siguranță e nevoie de discuții discuție serioasă cu Consiliul pe acest subiect, pentru că Consiliul este de altă părere. Uh, foarte rapid, în legătură cu temeiul juridic, am notat faptul că există încă dezacorduri. Comisia își menține propunerea și anume pe baza articolului 352, 325, mă scuzați, și pentru a răspunde doamnei Sargentini în legătură cu TVA-ul, frauda de TVA și uh, consecințele asupra modului în care va funcționa pe viitor uh, biroul uh, uh procurorului public, în uh, drept penal considerăm într-adevăr că fraudele de TVA trebuie incluse în definiția intereselor financiare ale UE. Și mai este o a doua propunere acum uh, în legătură cu biroul procurorului european care face referire în mod flexibil la această directivă și un lucru e clar. Dacă fraudele de TVA ies complet din domeniul de aplicare al directivei, este clar că procurorul european nu va avea competență de a încheta și de a urmări astfel de fraude de TVA. Dar s-ar putea că în propunerea privind biroul procurorului european să se găsească o soluție, adică să se spună procurorul nu se ocupă de toate cauzele de um, fraude de TVA, dar în funcție de competențele pe care legiuitorul le dă um, procurorului european pe baza propunerii comisiei, atunci um, procurorul ar fi competent în mod exclusiv, dar oricum aceasta este doar o propunere care va mai trebui dezbătută cu Consiliul și Parlamentul. Eu nu aș exclude, dar vom vedea cum vor merge lucrurile, ca în propunerea privind biroul procurorului european să se găsească o soluție, să se spună că procurorul se ocupă de fraudele de TVA mai grave, să spunem, și cele mai puțin grave ar fi rezolvate de autoritățile naționale. Dar, așa cum am spus, mai trebuie să discutăm acest lucru. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc. Încă o întrebare. Domnul Kuhl de la Olaf vrea cumva să intervină pentru completări? Ja, vielen Dank. Vielleicht einfach nur. Mulțumesc. O observație foarte scurtă. Susțin tot ceea ce a spus Alexandra și cred că trebuie să ne dăm seama cât de importantă este această um, apropiere juridică, mai ales în contextul creării unei procuraturi europene, pentru că se dorește să construim pe dreptul național. Procurorul european va, va, continua, va lucra în continuare uh, în sfera dreptului european, dreptul național, mai ales cu privire la bunuri și a rezultat în urma discuțiilor că procurorul european poate să utilizeze foarte bine o um, aducere la un numitor comun a normelor în vigoare. Și, într-adevăr, se um, s-a discutat și la CEJ, există o sentință și da, e vorba de faptul că TVA-ul ține de articolul 325. Așa cum a spus și Alexandra, pentru noi articolul 325 este foarte important deoarece standardele stipulate acolo sunt mult mai precise și bine definite decât la 83. La 325 se discută clar despre măsuri eficiente și echivalente de descurajare în vederea protejării intereselor financiare. La 83 se stipulează doar standarde minime și dacă tot vrem să fim um, să fim ambițioși în acest domeniu, atunci vă dați seama că din punct de vedere juridic și practic 325 este o opțiune mult mai bună și am ținut să subliniem asta neapărat, pentru că pentru noi problema aceasta e una foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președintele. La final dau cuvântul doamnei raportor. Se pune întrebarea, ce rol joacă Parlamentul European în construirea sferei juridice aici? Pentru că 325 ne oferă posibilitatea de a fi în codecizie. La 83 suntem pe din afară. Uh, și atunci vreau să știu cum putem să facem primul pas pentru că mie mi se pare că trebuie să luăm lucrurile într-un sens logic. Libe vrea să facem un pas înainte, doi înapoi, adică să alegem 83 și să ne împușcăm singuri în picior. Uh, trebuie, sigur, să se voteze în continuare. Pentru noi însă cel mai important ar fi să nu avem ca rezultat mai puțin decât ce avem acum. Și acum, noi avem competențe în ceea ce privește TVA-ul în Convenția PIF și acolo se spune foarte clar care sunt condițiile. Colegului polonez vreau să-i spun că noi trebuie să reglementăm și TVA-ul, pentru că anual avem cel puțin 100 de miliarde de euro fraudă cu TVA în plan transfrontalier și uh, e o fraudă pe care nu o urmărește nimeni din cauza că sunt niște cazuri atât de alambicate și de complicate și cel mai important pentru noi este ca într-adevăr să existe o urmărire penală în acest domeniu. Noi putem să uh, facem ceva și să venim cu o valoare adăugată, să nu ne lăsăm intimidați. Recunosc argumentul doamnei Sargentini și îl înțeleg. Știu că procurorul european va fi supra-solicitat, mai ales cu mărunțișuri în regulamentul privind Procuratura Europeană trebuie să uh, stipulăm foarte clar care sunt competențele procurorului și ce sarcini poate să transmită mai departe către Procuratura Națională. Am dorința de a prelucra exhaustiv propunerea comisiei. Noi, cei de la control bugetar, am recunoscut din start problema, pentru că avem experiența OLAF în spate. E o problemă importantă care trebuie uh, acoperită încă din regulamentul pentru Procuratura Europeană. Să nu lăsăm să întârzie lucrurile până se ajunge la uh, PIF. Trebuie să punem problema fraudei uh, pe TVA, pentru că să știți că în plan național nu, nu este urmărită uh, acest tip de fraudă. Dacă vrem într-adevăr să se întâmple ceva, să se rezolve ceva, atunci trebuie să oferim prerogative procurorului european și să nu-l supraîncărcăm cu tot felul de cauze. Aici iarăși este o reglementare foarte importantă. Cu privire la sancțiunile minime, știm că pentru Olanda acestea sunt o problemă, dar dacă nu introducem ideea de sancțiune minimă, atunci mai bine renunțăm din start. Pentru că lucrurile vor rămâne așa cum sunt, fiecare va face după bunul plac, cu rezultate foarte diferite și cu rezultat final că criminalitatea organizată în, plan, în piața internă se va putea mișca și uh, stabili acolo unde este cel mai bine. Uh, ca să nu fie prinsă. Oricum șansele să fie prinși infractori în acest uh, sistem sunt mici la ora actuală. Deci nu mai putem să lăsăm lacune juridice în Uniunea Europeană, nu ne mai permitem așa ceva. De aceea chestiunea aceasta cu sancțiunile minime pentru mine e deja o poveste foarte serioasă. V-aș ruga încă un uh, lucru. Profit că mi-ați dat cuvântul. Uh, noi, cei de la CONT, am propus la votul pentru Procuratura Europeană ca Parlamentul să fie uh, implicat în alegerea procurorului. Pentru că biroul procurorului european e creat într-o manieră foarte independentă. E atât de independent procurorul încât îi dăm drumul în lume și îl lăsăm de capul lui. E o greșeală foarte mare. Avem nevoie de o procedură de numire și am spus de asemenea că trebuie să existe și o procedură de a scăpa de acel procuror la un moment dat, dacă lucrurile nu merg bine. Procur... Ă, mă scuzați, propunerile de până acum sunt insuficiente, așa că trebuie să facem tot posibilul pentru a acționa corect. Să nu ne trezim cu un, procuror, cu un birou al procurorului european care își creează singur marge juridice de manevră în așa fel încât uh, să acționeze după bunul plac. Nu e în conformitate cu statul de drept. În rest, compromisurile libe sunt foarte bune pentru că rezolvă multe probleme, dar nu și chestiunea numirii procurorului și a uh, concedierii acestuia. Aceste probleme mm, trebuie rezolvate. Până acum nu se uh, prevede ca amendamentele cont să fie acceptate la libe și asta ar fi o dramă. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumim. Ce dosar dificil, mi-am dat deja seama. Câteva observații din partea mea. Doamna Sargentini a făcut un comentariu. Poate colegul Lopez Aguilar poate să reacționeze. E vorba de acele sancțiuni minime. sancțiuni minime care au generat discuții nu doar în țările de jos. Și de aceea mă adresez Comisiei. Cum evaluează Comisia starea lucrurilor uh, la ora actuală? În ce stadiu se află discuțiile cu statele membre? Pentru că noi, cei de la control bugetar, dorim să plasăm în centrul intereselor noastre interesele financiare ale Uniunii Europene și protejarea acestora. Dar unii sunt de părere că directiva PIF ar trebui utilizată pentru a mijloci crearea unui drept uh, penal european. Aceste două lucruri sunt total diferite și din ce îmi dau eu seama, nu există deocamdată un consens în această instituție. Nu pot decât să vorbesc în numele liberalilor la ora actuală. Vreau să vă spun că la noi lucrurile sunt privite foarte diferențiat și credem că trebuie să mai depășim câteva obstacole până să ajungem la o soluție. Poate că ne ajută și domnul Lopez Aguilar, pentru că oricum voia să ia cuvântul, și apoi rog Comisia să reacționeze și la această întrebare, ca să ne prezinte uh, situația de la ora actuală cu statele membre, dacă s-a schimbat ceva sau nu. Domnule Lopez Aguilar, poftiți. Thank you so much. I need to... Mulțumesc foarte mult. Nu trebuie să vorbesc foarte mult, dar pot, pot rezuma lucrurile. Nu e o întâmplare faptul că doamna Gresle și cu mine, în calitate de coraportori, ne-am înțeles în legătură cu o procedură comună, uh, dar uh, suntem de acord și în legătură cu faptul că nu suntem de acord uh, în legătură cu două, trei puncte. Dânsa este de acord cu filozofia generală privind modul în care vom evalua amendamentele și eu sprijin în mare parte ceea ce spune dânsa. Pot doar să adaug faptul că în ceea ce privește temeiul juridic, încă de la începuturile discuțiilor noastre, nu am fost de acord în legătură cu punctele noastre de vedere respective. Bineînțeles, înțeleg că articolul 325 este un temei juridic mai ușor, adică o directivă în care Parlamentul European ar fi implicat, în timp ce articolul 83 implică mai mult Consiliul. Deci e mai greu să se prevadă cum va evalua pe viitor uh, acest uh, domeniu al uh, această intervenție în domeniul dreptului penal. Dar aceasta e ideea ca Parlamentul să acționeze pentru prima dată ca legiuitor în domeniul dreptului penal. dar doar în legătură cu un anumit număr de lucruri bine limitate care sunt exprimate în mod specific în articolul 83. E vorba de corupție, spălarea de bani, terorism, traficul de ființe umane. Sunt o serie de uh, infracțiuni grave transfrontaliere menționate specific la articolul 83. Dar acestea fiind spuse, am uh, primit și consiliere juridică din partea Serviciului Juridic al Parlamentului. Și competența a fost acordată comisiei, comisiilor relevante, comisiei relevante care trebuie să decide în legătură cu temeiul juridic. Și uh, Comisia Jurii a spus că temeiul juridic este articolul 83 nu doar pentru că noi considerăm că e bine ca temeiul juridic să fie articolul 83, dar și pentru că Comisia Jurii s-a hotărât, um, a luat o hotărâre că acesta este articolul 83. De aceea rămânem la articolul 83, dar există uh, un dezacord. De aceea nu vom vota în bloc. Fiecare comisie va vota în funcție de propriile criterii. Și mai există încă o divergență nuanțată în ceea ce privește rolul viitor al biroului uh, Procuraturii Europene. Acesta cred că va fi un pas înainte major pentru a avea un cadru general pentru dezvoltarea cooperării judiciare în domeniul dreptului penal. Adică în domeniul anchetării și în domeniul acuzării. Și apoi în luarea de decizii în uh, drept, domeniul dreptului penal în cazuri de relevanță europeană. Acesta va fi cu adevărat un pas înainte foarte important. Nu, uh, acest lucru nu va deveni realitate mâine, va dura, dar uh, într-o zi va deveni, speră, realitate. Și, bineînțeles, vom vedea cum vor evalua lucrurile. Um, am discutat divergențele noastre și ele se regăsesc în proiectul final de raport. Dar, în ceea ce privește frauda de TVA, care este elementul specific abordat de doamna Sargentini, cred că este o resursă financiară a Uniunii Europene într-o anumită măsură și într-o anumită măsură trebuie să facă parte din domeniul de aplicare al directivei. E vorba de orice fraudă de TVA. Orice fraudă de TVA trebuie să intre în domeniul de aplicare al directivei pentru a ne asigura că există căi de a face față cazurilor uh, de um, fraude împotriva intereselor financiare, fraude de TVA, TVA-ul fiind o resursă a Uniunii Europene. Pentru că Uniunea Europeană contează pe un procent uh, din taxa pe valoare adăugată colectată de statele membre. Și uh, este importantă pentru finanțarea Uniunii Europene. Apoi, în legătură cu sancțiunile minime, uh, această directivă are tocmai obiectivul uh, creării de standarde comune pentru fraude penale, uh, comportamente care trebuie considerate fraude penale în Uniunea Europeană, la scară europeană și uh, are obiectivul de a defini sancțiuni minime care trebuie incorporate mai devreme sau mai târziu de statele membre care încă nu au sancțiuni minime. Tocmai acesta e obiectivul. Dacă nu, nu ar avea niciun rost să vorbim despre viitorul drept penal uh, european sau rolul Parlamentului de legiuitor în domeniul dreptului penal. Deci trebuie să existe anumite sancțiuni minime. Aceasta este o chestiune de principiu uh, în legătură cu care nu dorim să dăm înapoi și sunt mulțumit de faptul că cele două comisii sunt de acord Comisia Cont și Comisia Libe uh, cu această idee și anume ca raportul să mențină acest principiu în formula sa finală. Mulțumesc! Ce... Vă mulțumesc foarte mult! Acum dau din nou cuvântul Comisiei, vă rog. Äh, äh, mulțumesc în legătură cu chestiunea sancțiunilor minime. Încă o dată o să subliniez poziția Comisiei care este, uh, este împărtășită și de uh, anumite state membre în ceea ce privește uh, sancțiunile minime uh, care au uh, o incidență asupra bugetului Uniunii Europene, nu venim cu o revoluție aici. Noi ne bazăm pe o analiză care a fost făcută și care ține cont de realitatea din mai multe state membre, dar nu din toate statele membre. De aceea credem că această directivă ar fi bine să aducă mai multă armonizare și de aceea venim cu această sugestie a sancțiunilor minime. Acum, în legătură cu uh, includerea acestor uh, sancțiuni uh, penale în dreptul penal european, problema nu e legată de un temei juridic. Ne-am dat seama că atât articolul uh, 325 uh, cât și articolul 83 aliniatul 2, pe care îl preferă Comisia Libe ca temei juridic, prevede introducerea unor sancțiuni minime uh, în cazul în care se încalcă drepturile fundamentale Uniunii Europene. La 325 avem într-adevăr posibilitatea de a impune sancțiuni minime. Dumneavoastră m-ați întrebat cum arată situația la negocierile cu statele membre, la Consiliu. Da, așa este. O mare parte din statele membre se manifestă foarte sceptic și o spun cu mare diplomație față de asta. Uh, Există în continuare o serie de rezerve în mai multe state membre împotriva mm, uh, introducerii de sancțiuni minime pe criteriul că până acum nu s-a făcut asta, ar fi prima dată când s-ar întâmpla așa ceva și mai trebuie spus și că întotdeauna dreptul penal este un subiect sensibil și se pune întrebarea dacă vrem într-adevăr să facem ceva la nivel european. Dar nu există unanimitate împotriva propunerii Comisiei de a introduce sancțiuni minime. Există câteva state membre, nu majoritatea, care sunt de părere că propunerea Comisiei este una bună și sunt încântați de ea. La final, vreau să vă spun ce se întâmplă dacă avem sancțiuni minime în această propunere, dacă deschidem calea sancțiunilor minime pentru fiecare delict. Nu, nu se pune problema așa, crede Comisia, pentru că trebuie să analizăm fiecare caz în parte. Noi discutăm aici despre delicte uh, speciale și specifice. Și dacă introducem aici sancțiuni minime, e pentru că s-a ajuns la concluzia că în acest domeniu nu avem suficiente măsuri de descurajare în plan european. Dar asta nu înseamnă în niciun caz că uh, Eh, de fiecare dată când discutăm despre armonizare în dreptul penal, se va ajunge iarăși la introducerea de sancțiuni minime. Tratatul e, e formulat în așa fel încât să acopere problema altfel. De aceea această temere că mai târziu va exista o abordare generală, o abordare orizontală, este una nejustificată în opinia noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mai uh, sunt comentarii din uh, sală? Domnul De Jong. Domnule președinte, mulțumesc. Ce scuze, am întârziat puțin. Simt totuși nevoia să spun ceva despre sancțiunile minime. În 2012, Parlamentul a adoptat raportul meu în ceea ce privește legea penală și urmărirea cazurilor foarte grave. Și am spus că trebuie să fim consistenți în acest domeniu. S-a discutat despre sancțiunile minime în contextul contrafacerii. Aici e vorba de raportul McIntyre. Discuțiile au fost îndelungi, cu rezultatul că la final, majoritatea membrilor LIBE au fost împotriva sancțiunilor minime. Din uh, variate motive, unul și poate cel mai important pentru mine, fiindcă dacă vrei să dai dovadă de consistență, nu poți să începi cu o propunere prin care introduci sancțiuni minime, a, pentru că mai apoi ai nevoie de o abordare orizontală. Să explice mai întâi Comisia care sunt sancțiunile, care ar, cum ar fi sancțiunile minime cu avantaje, cu dezavantaje, cu a doua etapă pentru delictele la care se impun sancțiuni minime. Și să vedeți, există mai multe dezavantaje, mai multe avantaje și apoi, în al treilea rând, să veniți cu o propunere legislativă aferentă. Asta este o abordare um, pas cu pas. Dar Comisia vine cu două propuneri pe, pentru sancțiuni minime, de exemplu în domeniul contrafacerii. La Consiliu propunerea este să nu avem sancțiuni minime și iată că vine următoarea propunere PIF, deci cea de-a doua, în care abordarea este complet diferită și raportorii sunt de acord cu sancțiunile minime. Nu cred că există consens în grupurile mari, la PP și la SND. Și chiar mă bucură că asta e situația, dar mai ales cu privire la PPE, situația e bizară. Pentru că mi-aduc aminte că am avut o reuniune cu comisia pe exact acest subiect. A fost vorba de un fel de grup orizontal de lucru, uh, au participat uh, foarte mulți vorbitori și am întrebat la acea reuniune, e toată lumea pregătită să ceară comisiei o comunicare pe sancțiunile minime împreună cu o abordare orizontală și ca să discutăm deschis despre avantaje și dezavantaje? Și tocmai PP-ul a fost împotrivă. PP-ul a spus, nu vrem sancțiuni minime și gata. Nu vrem o comunicare din partea comisiei, punct. Aici se încheie discuția. Nu mică mie mirarea acum să văd că lucrurile s-au schimbat și că dezbaterea a reapărut. Eu sper ca pe viitor să putem da dovadă de consecvență ca să putem discuta într-adevăr cum uh, se face puntea de legătură către normele ce, în ceea ce privește contrafacerea, unde s-a discutat iarăși în aceeași termeni. Și aș vrea să fim mai consecvenți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Mai sunt și alte intervenții din partea membrilor LIBE sau din partea membrilor CONT, înainte de a da încă o dată cuvântul raportorilor. Nu, nu mai sunt. Atunci dau cuvântul raportoarei. Mă adresez domnului uh, De Jong. Iarăși puteți să constatați că PPE-ul este cu adevărat un partid popular european. Nu o să... Uh, pe, la, la, această, la acest comentariu nu o să mai cer și opinia comisiei. Alte intervenții? Nu se pune. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Domnul Lopez Aguilar, un scurt anunț pentru membrii libe care sunt aici. Știți, trebuie să schimbăm sala, că aici uh, e reuniunea cont, de fapt. Noi, cei de la libe, ne mutăm într-o altă sală ca să ne continuăm lucrările din această dimineață. Vă spun și unde în Ian la 4Q2. Deci în Ian la 4Q2. Vă mulțumesc. Președintele Cont mulțumește și el. <laughs> <laughs> Also, wir schließen das gemeinsame... Ă, punem capăt acum reuniunii comune și după o scurtă pauză, la ora 10 ne reluăm și noi lucrările. Cont.